speranța că partenerii noștri vor adopta legislația adoptată în vigoare. Iar dacă iar Europolul este o agenție europeană înființată în baza legislației um, europeană, europene. Deci nu cred că putem să discutăm doar despre întrebarea cât de departe poate să meargă acest acord în viitor. Lucrurile țin și de credibilitatea acestui Parlament și a acestei comisii. Noi am votat uh, acest acord, iar acum el este pus sub semnul întrebării și este pus în pericol. Deci credibilitatea noastră în ochii publicului este afectată pentru că dacă adoptăm ceva, dacă acceptăm ceva, trebuie să respectăm acel acord. Și asta nu s-a întâmplat cu articolul SWIFT, ar, uh, cu acordul SWIFT. Articolul 4 spune că această procedură trebuie să fie implementată, iar raportul dumneavoastră spune că poate fi verificat și de aceea nu s-au putut face toate evaluările necesare. Asta înseamnă că trebuie să asigurăm uh, implementarea și trebuie ca documentele să fie puse la dispoziție în scris, dar dumneavoastră spuneați că Europolul a trebuit să se pună de acord cu Statele Unite asupra unor chestiuni verbale, chestiuni orale. Până la urmă este vorba de transferul unor date uh, sensibile care aparțin cetățenilor noștri. Sigur, sunt date transferate într-un scop legitim, dar uh, Vă dați seama că există presiuni din partea Parlamentului, iar aceste măsuri au fost subminate. De asemenea, ar trebui să existe limitări sau restricții cu privire la partajarea datelor. Deci, până la urmă, totul se rezumă la încrederea uh, publicului în ceea ce face și de ceea ce poate să facă Uniunea Europeană. Cu siguranță că o luăm pe un drum greșit. În raportul dumneavoastră de 5-6 pagini, uh, cred că nu putem să găsim ceva cu care să fim de acord. Personal, aș vrea să știu cum uh, poate justifica șeful Europol acest lucru. Cum poate justifica el uh, această chestiune a datelor clasificate? Sigur, uh, mai este o chestiune care nu ține neapărat de raportul dumneavoastră și anume faptul că autoritățile de protecție a datelor uh, sunt puse în uh, situația în care nu au suficiente informații. Noi am adoptat un acord cu privire la SWIFT, iar autoritățile de protecție a datelor din Germania trebuie să știe ce informații vor fi transferate cu privire la tranzacțiile financiare. Cu șase, mai peste șase luni, încă nu putem să furnizăm un răspuns. Nu putem să răspundem de ce Statele Unite vor datele personale și de ce doresc să aibă acces la date referitoare la conturile bancare. E ca și cum ar trebui să renunți la, la toate datele personale. De asemenea, agenția germană privind protecția datelor nu știe cine uh, deține aceste date. Deci, uh, la șase luni de la adoptarea acordului, încă nu suntem în măsură să oferim un răspuns. Se pare că totul se întâmplă așa cum se întâmpla și înainte, dar se pun probleme legate de drepturile fundamentale ale cetățenilor și aceste aceste măsuri nu au fost implementate, deci practic ne pierdem vremea cum putem să ne așteptăm să întrunim credibilitatea cetățenilor? Cred că trebuie să ne punem întrebarea dacă suntem luați în serios în ceea ce privește aplicarea regulamentelor și directivelor. Aș vrea ca șeful Europol să ne justifice uh, de ce și cum de nu s-a respectat articolul 4. Apoi, uh, Comisia face recomandări la pagina 6 din raport, recomandări utile. cred că am putea să ne gândim și la anularea acordului, pentru că pur și simplu este încălcat. Și cu siguranță nu ne doream acest lucru și cu siguranță nici statele membre și nici Parlamentul nu-și doreau acest lucru. Nu putem lucra așa. Mulțumim, domnule Alvaro. Acum dăm cuvântul coordonatorilor. Domnul Busutin, în primul rând. Chairman, I wish to make two points. One on... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă voi referi la un aspect procedural și apoi uh, mă voi referi la un aspect legat de fond. Cu procedura, în primul rând. Cred că e ciudat vorbind aici despre o anchetă efectuată în luna noiembrie și un raport care a fost adoptat în decembrie, dar un raport un raport, sau cel puțin uh, varianta asta pentru presă, pe care l-am putut consulta doar în luna martie. Putem să avem explicație de ce am treb- a trebuit să așteptăm atât de mult până când ni s-au oferit aceste informații, până când să ni se ofere aceste informații și, în al doilea rând, o observație pe fond. Am înțeles că, încheierea, că în concluziile raportului că nu ați putut evalua dacă cantitatea de date uh, uh, transferate au fost, a fost proporționată și necesară scopului respectiv. Dar, eh, nu mă prea, de fapt, nu mă surprinde situația asta și spun acest lucru pentru că eh, pe durata negocierilor anul trecut, lucru pe care și-l vor, și vor aminti desigur colegii, noi nu am fost satisfăcuți de acest organism, de acest instrument de salvgardare al verificării de către Europol. Mai ales că, datorită oamenilor pe care îi aveți în fața noastră astăzi, inclusiv din PPE, Eh, am putut avea un instrument de salvgardare suplimentar. Deci o persoană la trezoreria din Washington care avea puterea de a controla fiecare, de fiecare dată că autoritățile SUA iau din această cutie neagră informații asupra cărora Europol nu are, are niciun control. Europol nu poate decât să trimită date pachete de date, ca să spun așa, ceea ce înseamnă că nu poate ști care este conținutul acestor date, motiv pentru care am dorit un instrument suplimentar de salvgardare prin o persoană care să verifice uh, în detaliu solicitările făcute de la Washington de fiecare dată când autoritățile SUA au dorit să uh, verifice aceste pachete de date. Și, domnule Alvaro, aș dori să știu dacă acest controlor își face treaba așa cum se cuvine, pentru că mine nu mă surprinde că acordul nu e satisfăcător din punct de vedere al Europol, dar sper cu toate acestea că supraveghetorul sau controlorul își face treaba așa cum trebuie. Și uh, întreb, mâine voi întreba acest lucru și pe doamna comisar. Și în încheiere mai spun că am mai prevăzut două mecanisme suplimentare de uh, salvgardare. În primul rând, pentru că nu ne satisfăcea uh, acest transfer continuu de pachete de date, acest Parlament al nostru și datorită nouă s-a întâmplat acest lucru, spuneam, Parlamentul European a solicitat ca prin TFTP să se înceteze odată pentru totdeauna cu transferul acesta de date. Aș dori să știu care e situația în momentul actual. Și, în final, în, am uh, introdus o clauză de revizuire generală nu doar în ce privește rolul Europol în acest acord TFTP, dar de asemenea în legătură cu acordul în sens larg. Din nou, sper că ne va parveni acest document și uh, de-abia aștept uh, să ni se ofere informații mâine despre, acest, despre această revizuire. Mulțumesc, domnul Moraes. Mulțumesc, domnule comisar, din partea grupului meu aș vrea să se analizeze punctele uh, la care ne refeream la începutul negocierilor și doresc să vă împărtășesc uh, uh, preocuparea noastră ca grup. S-a spus deja de câte acest lucru de către domnul Alvaro deja, și anume că raportul urma să spună inevitabil că Europol a putut verifica foarte greu uh, dacă cererile americanilor respectau acordul, pentru că sistemul se, transferă, se bazează pe acest transfer de uh, pachete de date, Acum există situația în care SUA cere date conform uh, acordului SWIFT uh, și atunci Europol nu poate controla exact ce se întâmplă. Și asta se spune peste tot și din păcate nu face, acest lucru nu face decât să confirme avertismentele multora din această cameră. Grupul nostru a insistat uh, încă de pe vremuri uh, să știe ce anume se înțelege la articolul 2.2 și cum poate avea aeroportul criterii precise de verificare. Am spus că trebuie să se uh, probeze necesitatea acestor date pentru lupta împotriva terorismului și aceste date să fie punctuale. Uh, și iată că se dovedește că nu, nu așa stau lucrurile. Și oricum, explicație orală e clar că nu ajunge din partea americanilor. Și sunt de acord cu domnul Alvaro. Ne aflăm în, într-o situație imposibilă. Și de asemenea sunt de acord când se spune că aceste proceduri nu pot să ducă la consolidarea încrederii dintre noi. Deci trebuie să solicităm foarte ferm ca fiecare cerere să fie uh, însoțită de mm, explicații în scris și eventual și uh, uh, documente suplimentare. Trebuie să găsim o soluție pentru datele acestea de pe teritoriul european, cum spuneam la început, Comisia. Package deal. We warbly a spus în primul rând, a spus cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă acum și solicităm la uh, comisar să respecte, să-și respecte angajamentele. Trebuie să avem un sistem bazat pe legislația Uniunii Europene pentru uh, uh, prelucrarea datelor SWIFT. Asta e poziția grupului nostru. Dacă când vedem uh, cuvinte cum ar fi prea general, prea abstract, înseamnă că există o problemă mare de credibilitate. Vreau să aud ce se întâmplă, oare avem niște soluții, cum putem noi să stăpânim situația. Mulțumesc și acum, spune președintele din partea verzilor, domnul Albrecht. Da, da, nu, mă scuzați, spune președintele, nu erați pe lista mea, doamnă Weber. Doamnă Weber, da, mă, foarte pe scurt, nu vreau să intru în detalii referitoare la modul în care s-a adoptat la Parlament până la urmă acest acord. Eu am fost printre cei care s-au luptat pentru el. Poate am greșit. Însă acum întrebarea mea se referă la încredere pe care putem avea noi în Europol, ca agenție europeană. Eu vreau să o susțin, dar în acest moment mm, nu știu uh, ce poziție să adopt, pentru că aș vrea și eu să știu cine e, de fapt, cine este Consiliul de Administrație în fața căruia răspunde directorul Europol. Eu credeam că e Consiliul dumneavoastră de Administrație, dar dumneavoastră spun, dacă dumneavoastră n-ați avut acces la unele date, asta înseamnă că și comportamentul meu trebuie, și comportamentul său trebuie pus sub în semnul întrebării. Acum câteva săptămâni ne-a spus că americanii uh, sunt acolo, sunt peste tot, controlează tot, dar n-am menționat niciodată că Europol transferă date bazându-se pe discuțiile orale pe care le au cu americanii. Să ne ascundă așa ceva, să nu spună membrilor Parlamentului European așa ceva, e o greșeală uriașă. Și îl vom invita din nou în fața noastră și sper că până atunci să avem la dispoziție raportul dumneavoastră. Nu, nu cred că nu va fi așa, din păcate, dar îl vom, îl vom invita din nou să ne explice lucrurile. Dar, din punct de vedere instituțional, vreau să văd și eu cum credeți că putem rezolva această problemă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum din partea verzilor, domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt mulțumesc. Suntem. Bine. Da. Că domnul ar fi mai bine dacă s-ar răspunde la aceste întrebări. Noi, ca Parlament, se presupune că controlăm Europol și acesta rezultă din dezbaterea de azi. Pentru noi, verzi, impresia mea personală este destul de clar că acest acord nu corespunde principiilor constituționale, drepturilor fundamentale pentru că e vorba despre date trimise în vrac, care sunt transferate și par să fie exact ceea ce am criticat. Nu sunt controlate, nu este posibil să uh, avem răspunsuri precise și să avem informații în privința datelor care au fost procesate. Acest acord nu corespunde așadar principiilor noastre constituționale și nici principiilor constituționale ale statelor membre, iar noi, ca Parlament, trebuie să suferim consecințele. Este evident că au avut loc încălcări și că nicio curte din Uniunea Europeană, mai ales Curtea Europeană de Justiție, nu uh, poate uh, lăsa să treacă un asemenea acord. Impresia mea este că ar trebui anulat acest acord. Desigur, e o problemă a noastră, nu este o problemă a relațiilor noastre cu Statele Unite. Trebuie chiar să ne gândim ce rol avem noi în acest uh, Parlament și acordul acesta nu corespunde principiilor noastre. Domnul Chico. Domnule președinte, aveți uh, mare dreptate uh, când vorbiți despre necesitatea de a fi conciși, dar e mult, uh, sunt multe de spus și Cred că unii dintre noi au atacat aici Statele Unite vorbind despre uh, efectele practice ale lăsării acestui acord pe mâna americanilor, dar cred că aici ne îndreptăm asupra unei ținte care nu este cea corectă. Uh, în lupta împotriva terorismului este un element cheie și eu am fost de acord de la vremea respectivă Uh, sigur, cu condiția să fie salvgardată securitatea datelor care îi privesc pe cetățenii noștri. Tot ce ni s-a spus, și nu s-a spus prea mult, uh, totul este mult prea vag pentru această comisie privitor la eficiența și la uh, securitatea colaborării Europolului nu e prima oară când ne întâlnim cu o asemenea situație și nu e, nu e vorba de Statele Unite sau de alte instituții din lume. E vorba de instituțiile noastre europene care au eșuat să ne furnizeze informații de care nu numai că avem nevoie, dar la care avem dreptul și uh, aș vrea să pot să mă asigur că s-au implementat regulile uh, corespunzătoare privitoare la manevrarea acestor date și că în curând vom căpăta într-adevăr de la reprezentanții instituțiilor noastre niște răspunsuri. Domnul Alvarez. Mulțumesc, domnule președinte. și mulțumesc și uh, celor care au vorbit înaintea mea. Cred că, în primul rând, trebuie să garantăm consultarea acestui Parlament uh, ca Parlamentul să aibă posibilitatea de a consulta raportul în integralitatea sa, inclusiv partea aceea rezervată. E important pentru ca Parlamentul să poată evalua acest acord va fi încă o bătălie uh, ca să avem acces la documentele Consiliului. Din păcate sau din fericire ne-am obișnuit cu aceste bătălii. Dorim să avem acces la întregul raport în privința supervizorului de la Washington care controlează cererile americane la fața locului, cum uh, amintea domnul Busotil, a fost uh, numit la insistențele noastre această persoană și după ce am avut atâtea dificultăți în a afla numele acestei persoane, noi, din partea comisiei, nu am primit niciodată o explicație pe, asupra motivului pentru care numele acestei persoane care îi reprezintă pe cetățenii europeni trebuie să fie secret. Să organizăm o întâlnire cu ușile închise și să-l chemăm pe acest personaj și să-l întrebăm cum stau lucrurile la Washington, pentru că prezentarea pe care am ascultat-o ne, da, ne dă doar niște informații parțiale. se vorbește de o serie de acorduri. Să spunem că tipul de încredere uh, pentru că Parlamentul a dat dovadă de încredere în partenerii săi când a fost negociat acordul SWIFT. Acum vedem că, cum au spus și alți colegi, această încredere a noastră a fost trădată. Asta înseamnă că la, în alte momente, pentru alte acorduri, va trebui să fim foarte prudenți și uh, este o indicație și în privința acordului SWIFT, care poate să fie dus în fața curții de justiție sau a unui tribunal din uh, statele membre. Doamna Crut a spus că până acum s-au formulat opt cereri. Asta indică faptul că în câteva luni Uh, s-au cerut aceste date în bloc. Parlamentul a fost totdeauna împotriva comunicării acestor date în bloc. Americanii au fost foarte onești, au spus că e necesar să se facă așa și ni s-a mai spus un lucru îngrijorător și anume uh, E vorba de date care privesc anumite uh, zone, o regiune, un oraș, timp de o lună. Asta ne duce cu gândul că ar putea uh, exista un acord la datele SEPA. Deci uh, aici este o lipsă de proporționalitate și înseamnă că acordul poate fi dus în fața curților constituționale din statele membre. Un alt element grav privește informările orale de la Washington. Asta uh, nu permite un control din partea acestei camere sau a vreunei alte instanțe și e un lucru inacceptabil. Pot exista comunicări informale între funcționari uh, în materie de securitate. Deci, e posibil uh, ca scopul să fie ca aceste informații să nu se uh, comunice cetățenilor. În privința Europolului sunt de acord cu ceea ce au spus colegii care m-au precedat. Îmi amintesc că s-a spus că nu a existat nicio interferență din partea autorităților americane în privința uh, Uh, acestei supervizări europene. Se pare însă că au existat, documentația a fost declarată secretă, prin urmare aici este o cerință în plus care a fost uh, uh, ciudată și pentru autoritatea comună de control. Apoi, care sunt datele numerice? Ele sunt zeci, sute, mii? Nu știm acest lucru. Uh, și echipa permanentă. Aș dori, aceasta este ultima mea întrebare, domnule președinte, echipa permanentă a Europol are acces la aceste cereri de date. Aș dori să știu dacă această echipă a respins vreodată asemenea cereri. Eu am pus această întrebare. Mi s-a răspuns că s-a l-a avut totdeauna în vedere și această posibilitate însă nu mi-a spus dacă vreodată această echipă a declarat că unele cereri erau inacceptabile. Cred că am încheiat prima rundă. Domnul Bronz, în conform raportului, au fost patru cereri, dar ce nu s-a dezvăluit a fost dacă în practica autorităților din Statele Unite și este o practică ca Europolul să fie totdeauna de acord cu aceste țări. Mai întâi s-a descris natura abstractă a cererilor, ceea ce se pare că a făcut imposibil ca Europolul să verifice la ce se referă aceste țări, dar cu siguranță uh, nu s-au respins asemenea cereri, stipulându-se că se doresc informări orale, face posibilă o serie de situații. În cazul acesta se, pot, se poate să se fie refuzat unele cereri. Eu sunt îngrijorat că Europolul pare să fie lăsat de capul lui sau mai rău să fie oarecum în slujba Statelor Unite. Pe termen lung, dacă se, e foarte important detectarea și pre prevenirea terorismului, dar pericolele acestea Uh, au declanșat o situație care ne-a slăbit apărarea și există suspiciunea că asemenea date nu sunt uh, manipulate într-un mod corect. Deschidem un al doilea, o a doua rundă de discuții. Așteptăm, cum e normal, mai întâi reacția doamnei Cruz, pentru că s-au formulat diverse critici și aceste puncte critice au fost privite cu spirit critic și s-a exprimat uh, insatisfacție în general privitor la felul în care Europol și-a îndeplinit uh, sarcinile uh, care rezultă din acord. Eh, sunt convins că vreți să comentați asupra acestui lucru, pentru că noi trebuie să raportăm până mâine și să continuăm această sesiune. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eh, deputaților pentru întrebările adresate. Aș vrea acum să clarific câteva date din raport. Inspecția a avut loc în noiembrie, iar echipa care a realizat inspecția a avut o discuție inițială a raportului în uh, plenara din decembrie și, de regulă, au loc întâlniri trimestriale, iar atunci a fost o plenară extraordinară în ianuarie pentru adoptarea raportului. A trebuit să notificăm Europolul, așa cum v-am explicat, a trebuit să le dăm un termen de răspuns, iar ei au răspuns la sfârșitul lunii februarie. Și noi am adoptat raportul pe 1 martie și l-am trimis imediat Parlamentului. Așadar, nu a existat nicio întârziere în această privință. Am vrut să clarific acest aspect. Apoi există și altă câteva chestiuni la care aș dori să vă dau un răspuns. Mă întrebați dacă putem să avem încredere în Europol. Nu vreau să fiu nedreaptă aici și trebuie să vă spun că de-a lungul celor 13 uh, ani de când uh, există Autoritatea Comună de Control, Europolul a fost una dintre forțele cu cea mai mare, cel mai mare nivel de protecție a datelor și respectă legile de protecție a datelor. Autoritatea Comună de Control a efectuat inspecții anuale, a verificat sistemele, a emis recomandări și a monitorizat implementarea recomandărilor și a încurajat Europolul să se conformeze. Dar sigur că acest lucru trebuie urmărit și de monitorizat. În acest sens, în ceea ce privește acordul, uh, nu înseamnă că acest organism nu a fost consultat. Dar, în raportul său, Parlamentul European a spus că Europolul are rolul de a verifica legalitatea solicitărilor. Iar uh, această autoritate care face parte din uh, grupul de lucru uh, pentru forțele polițienești, trebuia să fie întotdeauna un organism uh, legal, un organism juridic. Nu Europolul în sine trebuia să facă această treabă. Până la urmă se amestecă puțin rolurile. Europolul trebuia să aibă o relație cu Statele Unite pentru a transmite și pentru a primi datele care țineau de competența sa. Iar acum are rolul, are un rol un pic confuz, dacă pot să spun așa. Europolul încearcă să supraviețuiască în acest uh, context. Apoi se spunea în raport că ar trebui să existe o autoritate de supraveghere care să supravegheze datele și care să îndeplinească acest rol. Ei bine, autoritatea noastră de control uh, se ocupă de protecția datelor și aici se pune problema legalității. Până la urmă, aceasta este o chestiune tipică care ține de organismele judiciare, de instanțele de judecată. Ele trebuie să verifice legalitatea. Așa cum spuneam, de când a intrat în vigoare uh, acordul în august și până la primele solicitări și până la primele transferuri de date a fost o perioadă de timp foarte scurtă, iar Europol a trebuit să se adapteze și să furnizeze un răspuns pentru că asta îi se cerea. De asemenea, am uh, întrebat uh, Europolul uh, dacă există linii directoare privind interpretarea acordului, pentru că dispozițiile acordului nu sunt ușor de interpretat. Europolul a spus că nu, nu există astfel de probleme uh, și Europolul nu avea această sarcină, această responsabilitate de a emite astfel de linii directoare de interpretare. De aceea lucrurile au fost foarte dificile de, de înțeles, pentru că nu existau astfel de reguli sau linii directoare privind interpretarea care să fie obligatorii. În ceea ce privește încrederea în Europol, nu știu dacă directorul uh, pentru protecția datelor a primit informații din partea Parlamentului, dar a primit tocmai ieri recomandările noastre. Și în răspunsul său, Europolul nu a negat nici unul dintre faptele menționate de autoritate. Iar în răspunsul uh, din partea directorului Europol, ne-a asigurat că s-au luat măsuri, că se întreprind acțiuni pentru conformarea cu recomandările noastre. Și un punct de acolo este foarte important și se spune că din cele 8 solicitări, 5 au fost solicitări din partea Statelor Unite de informații suplimentare în sensul verificării legalității. Iar acum verificăm dacă aceste informații trebuie sau nu să fie furnizate în scris. Acest lucru este fundamental și cred că este important ca noi să putem verifica datele. Este important având în vedere natura acestor solicitări. Așadar, acesta este un uh, document uh, care nu este clasificat, îl avem aici. Este un document deschis pot să vă spicuiesc din el și nu văd de ce răspunsul Europol nu ar trebui să fie comunicat Parlamentului. Cred că este important să îl aveți pentru a ști ce face Europolul sau măcar pentru a răspunde la recomandările făcute de autoritatea noastră. În fine, referitor la numărul de tranzacții. Cred că sunt milioane de tranzacții. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Vreți să mai adăugați ceva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 11 noiembrie, când am fost la Europol, am uh, fost implicat în uh, partea de procedură. M-am ocupat de modul în care sunt instituite procedurile la Europol. Au trebuit să se miște foarte repede între mijlocul uh, lunii iulie și sfârșitul lunii august, când totul a trebuit să fie gata. Și uh, procedurile de atunci au mai fost îmbunătățite și uh, rafinate, dar există două probleme majore. Uh, prima este că nu toate informațiile care vin din Statele Unite pentru a justifica solicitările de date, de, SWIFT, de date SWIFT nu vin toate în scris. Deci nu le putem verifica pe toate în totalitate pentru că unele informații vin pe cale orală. Deci nu pot fi verificate de către ofițerii de protecție a datelor de la Europol. Acesta este un punct foarte important. Al doilea punct se referă la implicarea activă a ofițerilor de protecție a datelor din cadrul Europol. Acești ofițeri uh, vor să fie implicați în tot procesul. Acest ofițer face tot posibilul, dar uh, are impresia că nu este ascultat în totalitate de alți membri ai echipei sau de directorul Europol și uh, sfaturile sale nu au fost uh, luate în considerare mm, în totalitate sau nu au fost luate în serios și uh, de aceea este foarte greu să se efectueze controle în cadrul Europol și aceasta ne face și nouă sarcina dificilă. Acum aș mai vrea să clarific unele lucruri. Unii dintre dumneavoastră aveau impresia că Europolul are o imagine completă a mm, cantității de date transmise Statelor Unite prin SWIFT. Lucrurile nu stau așa așa. Tot ceea ce vede Europolul este solicitarea care vine din partea Statelor Unite pentru a transmite anumite categorii de date care se referă la anumite regiuni uh, sau la o anumită perioadă de timp. Dar Europolul nu vede datele propriu-zise. Europolul doar dă unda verde pentru a transmite datele în cohortate cu solicitarea. Mulțumesc, uh, domnul de Bogeler. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că comentariile cele mai importante au fost făcute deja, dar mai am și eu ceva de adăugat. Cred că trebuie să vedeți uh, evaluarea autorității comune de control ca o parte a evaluării mai largi a acordului uh, TFTP și cred că așa veți putea obține mai multe informații și veți putea face o imagine mai clară. Deci aceasta este doar o parte a evaluării și cred că ar fi periculos să vă uh, faceți o părere doar pe baza unei singure inspecții. Aș vrea doar să subliniez uh, ceea ce spunea președinta noastră. Uh, nu este ușor uh, ca un uh, polițist din uh, operativ să gestioneze o astfel de solicitare, iar mentalitatea noastră și Constituția noastră prevede că un magistrat ar trebui să se ocupe de astfel de acțiuni. Nu, pot, nu vreau să spun că polițiștii nu sunt uh, capabili, dar trebuie să ne gândim că este foarte dificil ca Europolul să-și asume sarcina sau să-și asume rolul unui magistrat independent. Nu este ușor pentru un uh, polițist din operativ să gestioneze o astfel de sarcină și cred că trebuie să ținem seama de acest lucru în evaluările noastre. Mai avem acum câți câțiva membri uh, care doresc să intervină. Dar avem foarte multe subiecte de discutat și de aceea vă rog ca în a doua rundă de intervenții să vă limitați la două minute fiecare. Începem cu domnul Coelio. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie să spun că am senzația că am avut dreptate atunci când uh, m-am exprimat uh, la Parlament împotriva atribuirii acestor competențe uh, Europol. Din acest motiv eu votasem împotriva acordului, de altfel, în întrunirea plenară a Parlamentului European. Și eu consider că raportul pe care l-am ascultat este de dreptul îngrijorător pentru că, în primul rând, documentele au fost considerate ca fiind secrete o săptămână înaintea inspecției autorității de control. Doamna Cruz, foarte elegant, a spus că au existat probleme care mai apoi au fost rezolvate. Însă eu mi-amintesc că cerusem directorul Europol, îl întrebasem dacă exist, au fost tentative de limitare, a, de îngrădire a, de, com, a competențelor autorității de control sub presiunile americanilor, la care el mi-a răspuns că nu. Însă eu aici pot constata că de fapt lucrurile au stat tocmai pe dos. După cum a spus uh, domnul Alvaro, E important ca Parlamentul să aibă acces la aceste documente secretizate. Mă îngrijorează de asemenea cele ce s-au spus în legătură cu legalitatea și justificarea cererilor. S-a văzut că <laughs> toate acestea se bazează pe informații de tip oral, lucru neacceptabil. În al treilea rând, mă îngrijorează de asemenea spusele doamnei Cruz Uh, precum că nu poate garanta că nu se transmit date uh, de către, către Statele Unite. Dacă așa ar fi, ar însemna că s-ar încălca acordul. Și mai apoi aș dori să o întreb pe doamna Cruz dacă vede că există tentative de uh, obstrucționare sau de îngrădire a funcțiile sale, uh, are vreo problemă în a, comunica, uh, a le comunica Parlamentului European? Sper că nu. Mulțumesc, domnul Lambrinidis. Mulțumesc. E clar și din acest raport foarte succint pe care îl avem în fața noastră că Europol, din păcate, a încălcat uh, ceea ce îi se cere să facă în articolul 4 al acordului. Mi se pare clar că se cere Statelor Unite să facă cereri limitate, specifice, justificate, dar Europol este cel care trebuie să judece uh, calitatea acestor cereri. Și dacă Europol, sau dacă dumneavoastră când examinați cererea, spuneți că aceste, uh, vă dați seama că aceste cereri sunt foarte vagi și uh, totuși vă dați acordul, înseamnă că greșiți. Și totuși Europol trebuie să fie responsabil și trebuie să fie tras la răspundere. Oare, totuși, de la început trebuia să ne punem întrebarea dacă Europol era organismul care trebuia să examineze cerere. Eu am spus că nu, dar, din păcate, asupra noastră s-a exercitat presiune, nici măcar nu mai știu de către cine. Foarte mulți au încercat să facă presiune asupra noastră. Nu mai știu, administrația SUA, dar în fine. Cel puțin, la vremea aceea, toți am spus că era ridicol ca organizația care are de beneficiat de aceste informații provenite de la date să fie aceeași organizație care să judece dacă sau nu era cazul ca aceste informații să fie oferite, dar așa stau lucrurile. Acum haideți să nu facem uh, confuzia, dragi colegi, între două lucruri. Pe de o parte avem Europol, care se presupune că încă de la început analizează situația și judecă dacă sau nu o cerere este justificată. Și pe de altă parte, ce, vor, ce va face delegatul UE în America e diferit. El va verifica dacă americanii caută acele date în mod corespunzător, fără a încălca vreo lege sau un acord. Deci e important să știm ce face persoana delegată și e foarte interesant că noi nu știm acest lucru. Dar nu are nicio legătură cu ceea ce face Europol. Sunt două lucruri diferite. Și trebuie să... Acum asta e situația și trebuie să vedem ce putem face. Acum nu știu ce putem noi face, din păcate, dar recomandările dumneavoastră uh, ne-au oferit niște indicii. Poate că uh, informațiile și comunicările acestea ar trebui scrise. Cineva de la Europol ar trebui să poată scrie, să spună persoana respectivă din Statele Unite mi-a spus următoarele. Ar trebui înregistrate aceste informații de la Europol și, pentru noi, să ni, să ni se pună la dispoziție, dar e absurd să spui că aceste solicitări se fac doar oral, că nu se înregistrează nimeni în scris. Ar fi mai multe de spus, domnule președinte, dar mă voi opri aici. Președintele, mulțumesc și acum doamna Entfel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri care au pregătit aceste rapoarte foarte importante. Eu cred că totuși dumneavoastră vă face datoria de câine, de pază, ceea ce e un lucru pozitiv. În al doilea rând, cred că și domnul Wainwright uh, își aduce un deserviciu enorm pentru că nu vine în fața noastră când se află, iată, supus tirului din toate părțile. S-au spus deja destule în legătură cu punctele negative ale procedurii. Eu aș avea câteva întrebări punctuale. În primul rând, ați avut vreo suspiciune vreodată că dincolo de transferul de date care are loc pe baza acestui acord, dacă există și transferuri uh, bilaterale dinspre UE spre SUA, date SWIFT, aș dori să știu acest lucru. Uh, Apoi, întreb dacă dispunem de vreo informație în legătură cu solicitările din partea Europol mm, în procedură normală către Statele Unite în legătură cu informații care să rezulte din TFTP. Cu alte cuvinte, anchete în, desfășurate în Europa. Și un lucru care mi este absolut neclar, dar nu sunt expertă a spune că dacă vin cereri în mod constant, în fiecare lună, vin periodic, atunci nu sunt oare prin definiție nespecifice? Sau oare teroriștii sunt și ei foarte punctuali, foarte tipicari și dacă fac uh, ceva, fac doar la începutul lunii, fiecare luni? Atunci, prin definiție, cererile acestea nu sunt specifice. Aș vrea să știu și eu ce, cum credeți dumneavoastră că stau lucrurile. Și apoi, dragi colegi, am putea trage trei, două, trei învățăminte din toate acestea, așa nume. Noi ne-am acordat încrederea celorlalte instituții ale Uniunii Europene și am făcut-o fără dragă inimă. Dar iată, încrederea ne-a fost înșelată. Cred că toți considerăm acest lucru. Ar trebui să se gândească la acest lucru celelalte instituții europene când ar dori să mai susțină Parlamentul European pentru alte acorduri. Mai apoi, uh, cred că trebuie să tragem o concluzie și anume că avem nevoie urgent de o propunere din partea Comisiei Europene pentru datele provenite de pe teritoriul european, cât mai repede posibil. Și în final vă spun că m-a intrigat o propunere pregătită de un senator uh, din SUA, cred eu, cu sancțiuni penale foarte severe asupra celor care încalcă caracterul confidențial al datelor personale. Cred că ar trebui să avem așa o lege și în Europa și în mod clar pentru Europol. Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Ernst, două minute. Ja, wir sind also mitten in einer Black Box angelangt und im Grunde genommen... Mulțumesc. Cred că, până la urmă, avem, uh, iată, o cutie neagră, ca să spun așa toate îngrijorările exprimate încă dinainte, din păcate, s-au tradus în realitate. Și ne amintim ce s-a spus la vremea aceea. Și subliniez și eu cele spuse de doamna Cruz în legătură cu poziția Europol și cu uh, confuzia creată asupra rolului uh, Europol. Am câteva întrebări și eu. În primul rând, Europol are o echipă permanentă pentru protecția datelor. Știm acest lucru. Așadar, echipa asta examinează cerere din partea sua, dar ce ne-ar interesa să știm este dacă respectiva echipă e cumva pentru sau împotriva acestor cereri, dacă ne-ați putea oferi niște date, pentru că n-am văzut nimic în legătură cu acest lucru. De asemenea, a spus că au fost 8 cereri. dintre care 5 aveau legătură cu informații suplimentare în legătură cu prima solicitare, dacă ne puteți spune mai multe. Da, Sargentini, vă rog, două minute. Da, mulțumesc, dragi colegi. Mulți au pus întrebări importante în legătură cu Europol și dacă acesta a respectat acordurile încheiate. Cred că sunt întrebări legitime, dar cred că trebuie să ne întrebăm, trebuie să ne adresăm și nouă înșine unele, întrebări, pentru că în vară acest Parlament a ajuns la un acord fără susținerea verzilor în legătură cu trimiterea datelor din conturi europene către Statele Unite. Mă refer la, sigur, conturi bancare știam deja la acea oră că Europol nu avea să fie în stare să efectueze o uh, supraveghere eficientă a acestor pachete de date. Știam deja încă de pe atunci. Însă nu ne-am gândit la ce anume verificări s-ar putea face, să fie niște solicitări în scris, oral sau cine știe. Uh, eu mă gândesc că nu are cum să fie vorba despre solicitări orale, dar oricum, până la urmă, am fost de acord, deși am știut, am bănuit că lucrurile nu aveau să funcționeze așa cum se cuvine. Iar acum spunem, o să ne asigurăm că Europol va respecta articolul 4 și așa mai departe. Dar nu știu dacă n-ar trebui cumva să examinăm întreaga problemă aceasta a, a uh, datelor, pachetelor de date care sunt expediate în Statele Unite. Oricum aș dori să mulțumesc celor care s-au referit la această problemă, dar eu cred că problema este și de partea noastră. Mulțumesc, doamna Sipel, două minute, vă rog. Mulțumesc. Eh, da, s-au exprimat aici multe critici. Mă voi eh, limita la câteva întrebări precise. Uh, puncte care încă nu au fost clarificate. Trebuie să înțelegem e vorba de date SEPA sau de date SWIFT. Deci, uh, datele SEPA se uh, referă la anumiți cetățeni e vorba de milioane de date care se referă la milioane de cetățeni sau date care se referă la câteva mari uh, companii. Nu e foarte precis uh, acest lucru. În SWIFT nu se poate distinge nicio categorie de date, nici Europolul nu poate face asta. Eh, în tratat, americanii s-au angajat să pună niște întrebări precise care să poată fi verificate de aproape de Europol, însă se întâmplă că Europol nu poate să dea niște date foarte precise. Pe ce bază acest controlor decide ce date anume se pot transmise, ce date se pot utiliza? Uh, pentru că atât cererea cât și acordarea de date în care răspuns rămân foarte vagi. Sunt chestiuni care rămân foarte sensibile și pe viitor și trebuie să înțelegem uh, ce anume așteptăm de la cei care răspund de tezaur. Poate că aceste date ar trebui să ni se garanteze că sunt uh, verificate mai bine. Doamna Ludford și apoi se încheie. Se pare că există niște garanții și că am fost trădați, ca să folosesc un cuvânt foarte dur. Domnul Lamprinidis uh, a exprimat uh, un conflict de interese privit la Europol și eu aș folosi o expresie mai colorată, vulpea pusă paznic la cotețul de găini. Pentru că era greu să ne închipuim că Europolul ar putea să protejeze aceste date. Cu toate acestea, uh, Raportul nu este surprinzător, este șocant, de-a dreptul șocant. Și se pare că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Și trebuie să fim mai atenți pe viitori cred că e nevoie de un schimb de date în lupta contra terorismului, dar trebuie ca cineva să ne convingă că protecția este suficientă. Această anexă secretă a acordului care se referă la proceduri prin care Europolul clasifică drept secrete niște informații cum putem accepta așa ceva? Sper că această chestiune a secretizării unor date trebuie reabordată. E foarte dezamăgitor, fiindcă în privința altor aranjamente de schimburi de date, nu știu unde o să ajungem. Aș dori să pot să am încredere în toată lumea, în Comisie, în Consiliu, în uh, trezoreria Statelor Unite, dar suntem puși într-o situație extrem de dificilă. Mulțumesc. Acum ne repezim la concluzii. Deci, doamna Cruz, pentru runda finală, dar uh, sunt convinsă că veți raporta directorului Europolului că sentimentul care domnește aici este de uh, Mm, insatisfacție și disconfort pentru starea de lucruri actuală. Vom mai avea cu siguranță alte ocazii să discutăm aceste probleme, dar pentru că reprezentanții comisiei sunt aici, doamna Intveld, point of order, o chestiune de procedură. Da, cred că trebuie invitat din nou în fața acest acestei comisii, pentru că sunt întrebări la care numai el poate să ne răspundă. Acesta este și sentimentul uh, nostru aici în Comisia Libe și deci formulăm uh, din nou această invitație cu cât mai repede, cu atât mai bine. Acum, doamna Cruz, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc și pentru întrebările care mi s-au pus. Suntem la curent cu faptul că există alte acorduri bilaterale între state membre și State Unite privitoare la date financiare. Nu știm, sunt numeroase, există numeroase acorduri care privesc uh, și transmiterea de date în domeniul terorismului. Iar uh, profilul acestor date uh, care implică statele membre, uh, autoritățile care le protejează aceste date știu că este în curs de negociare uh, în curs de negociere un acord european și trebuie să ținem seama de acest lucru. Dacă a existat o verificare a Europei polului privitor la datele cerute conform articolului 10. Da, a avut loc, cum v-am spus, echipa de cercetări are drept sarcină să uh, verifice și respectarea articolelor 9 și 10, deci furnizarea spontană de informații și cereri de uh, cercetări uh, TFTP. vom uh, trimite Parlamentului European și aceste informații. În ceea ce privește figura ofițerului uh, răspunsător cu protecția date, vă amintim că Europol are 48 de ore la dispoziție pentru a furniza datele. Știm că nu totdeauna o opiniile acestui ofițer sunt, uh, uh, se ține seama de ele. Directorul Europol a spus că a creat un mecanism în care opinia controlorului pentru protecția datelor va fi uh, transmis în scris, astfel încât atunci când se vor face verificări să se poată constata care era opinia inițială a acestui funcționar în cu protecția datelor. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă am uitat ceva, vă cer scuze. În ceea ce privește funcțiile de control al Parlamentului European asupra Europolului și în ceea ce privește procedurile de control ale Europol, care sunt recente, datează de la sfârșitul anului trecut, am văzut uh, o comunicare, s-a creat un forum uh, între Parlamentul European, Parlamentele Naționale și uh, autoritatea noastră e, rămâne disponibilă pentru tot ceea ce se va considera util, dat fiind că noi cunoaștem în profunzime modul de funcționare a Europol. Ținând seama și de faptul că această autoritate este constituită din reprezentanța ai tuturor statelor membre, legătura cu parlamentele naționale e mai ușor de realizat. Prin urmare, eh, noi rămânem la dispoziție pentru colaborare. Eh, vă mulțumesc. Domnul Rameris, o chestiune de procedură? Eh, da, da, mă refer la regulament. Mulțumim din nou, doamna Cruz. Am o problemă, nu vă privește pe dumneavoastră neapărat. Ați vorbit despre documente pe care ni le-ați putea furniza articolul 10 utilizat de Europol pentru a solicita anumite cercetări. Totuși, nu putem uh, repeta aceeași discuție. Acum câteva săptămâni, mm, șeful Europol nu ne-a furnizat informații pe care le avea la dispoziție. Ne-a furnizat niște documente, nu mi-amintesc exact, dar erau nerelevante am primit niște documente, urmează să mai avem altele, dar nu putem continua așa. Eu vreau să am sub uh, ochi toate documentele și tot ce ni se poate oferi, astfel încât să uh, cuprindem uh, toate aspectele. Nu știu cine a fixat regula acestor 48 de ore. Nu, face parte din acordul TFTP. Poate că nu știu eu, dar nu se vorbea uh, despre 48 de ore, se spunea cât de repede posibil. 48 de ore are un sens atunci când e o urgență acută, dar nu mi se pare că ar fi uh, cazul. Dacă uh, vorbim despre mm, protecția drepturilor fundamentale, e nevoie de o cerere foarte bine motivată. Este inadmisibil să se fixeze o limită de 48 de ore, spunând că din cauza acestei uh, reguli pe care și-a impus-o, nu poate lucra cum trebuie. Am luat notă nu numai de uh, îngrijorările, dar de problemele care au fost uh, expuse aici și noi, par, ca Parlament, ca Comisia Parlamentului European, ne vom uh, face datoria în uh, termenii uh, asupra cărora s-a căzut de acord. Vom uh, emite imediat o invitație către directorul Europolului Uh, invitându-l uh, aici și vom discuta mâine uh, cu doamna Malmström aceleași chestiuni, însă toți invitații noștri de azi după masă le mulțumim și vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! yes?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 If you please. Vă rog să luați loc. Vom trece imediat la următorul punct de pe ordinea de zi care este un punct foarte important, și anume punctul 6, Ordinul European de Anchetă în materie penală. Suntem uh, aici să discutăm despre avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Este un al doilea schimb de opinii. Avem uh, în fața noastră un dosar foarte interesant. Raportorul uh, este colegul nostru, domnul Nuno Melo, cu privire la propunerea de directivă referitoare la Ordinul European de Anchetă în materie penală pe baza inițiativei a șapte state membre. Această inițiativă asigură recunoașterea reciprocă a, a uh, aproape tuturor măsurilor de anchetă. Am avut o dezbatere inițială anul trecut în decembrie, când uh, ministrul belgian de Klerk a prezentat această propunere. Uh, de atunci au fost foarte, puse foarte multe întrebări legate de lipsa unei, uh, unui studiu de impact adecvat uh, cu privire la drepturile omului pentru această inițiativă, inclusiv de către Comisie în avizul său din august 2010. Pe baza unei uh, solicitări a, do- a domnului Alvaro, avizată de LIBE, președintele Parlamentului a solicitat un aviz din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Acest aviz uh, a fost deja emis și a fost, va fost distribuit. Iar acum uh, îl vom asculta pe reprezentantul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, domnul Jonas Grimheden, Uh, căruia îi uh, urăm uh, bun venit pentru a prezenta acest aviz. După aceea, domnul Melo, raportorul nostru, va interveni și după aceea deputații vor fi invitați să ia cuvântul. I've been, I've been told that first... Mi s-a spus că ar trebui, de fapt, să îl ascultăm întâi pe raportor. Așadar, vă rog, întâi domnul Melo și după aceea reprezentantul agenției, domnul Melo. Așadar, dumneavoastră sunteți președintele, dacă doriți, voi interveni eu. Pot să încep prin a... De fapt, voi vorbi în portugheză, dacă nu vă deranjează. Dar întâi uh, trebuie să vă spun, uh, domnule președinte, că nu avem încă o poziție oficială cu privire la acest uh, posibil proiect de aviz. Am primit uh, date importante cu privire la un proiect de directivă care are consecințe pentru statele membre. Este o directivă foarte complexă care necesită o analiză foarte atentă. În ceea ce privește Agenția pentru Drepturile Fundamentale, aș vrea să știu ce se va face. Nu vreau să anticipez ceea ce vrea să facă agenția pentru că ar fi stânjenitor să facă acest lucru. Vreau doar să întreb ce are de gând să facă agenția. În acest context, uh, trebuie să subliniez că această propunere a fost distribuită ieri în comisie și a fost uh, susținută și de doamna comisar Reding. De asemenea, uh, confirmă raportul inițial care a fost înaintat în septembrie și care era un raport provizoriu, dar care acum va deveni un raport final. Am vrut să subliniez acest lucru pentru că este important să facem o comparație între ceea ce face agenția și ceea ce face comisia. Comisia a evidențiat uh, unele discrepanțe, unele neajunsuri de care între timp s-a și ocupat. Comisia a subliniat câteva aspecte importante și anume că avem nevoie de recunoaștere reciprocă în orice proces de anchetă. Comisia este de părere că trebuie să clarificăm faptul că ordinul de anchetă este o chestiune polițienească. Este și de aceea ar trebui să se adopte un regulament și nu o directivă. Parlamentul are o părere critică cu privire la lipsa unui studiu referitor la implicațiile privind drepturile omului. Ar trebui să se menționeze aceste lucruri și de asemenea ar trebui să existe o procedură de verificare. iar principiul dreptului penal ar trebui să se aplice în acest context. De asemenea, ar trebui să existe și un uh, drept de respingere. Iată, aceasta este o chestiune foarte delicată și cu siguranță nu vom fi cu toții de acord, dar în calitate de raportor trebuie să vă spun că aș vrea să mă întâlnesc cu raportorii din umbră, eventual săptămâna viitoare. Avem deja câteva documente de lucru, avem câteva comunicări care sunt relevante. În ceea ce privește drepturile omului, aș mai spune că agenția progresează din punctul de vedere al uh, doctrinei. Este o abordare logică din punct de vedere juridic, dar din punct de vedere practic trebuie să știm uh, de la agenție ce va însemna această nouă gândire europeană din punctul de vedere al drepturilor omului? și va trebui să se țină seama de sistemele de drept penal diferite care există la nivelul Uniunii Europene. În fine, ă, vă spuneam că vreau să am o întâlnire cu raportorii din umbră săptămâna viitoare și vreau să am o discuție foarte amănunțită de aceea, până atunci, aș vrea să ajungem la un consens minim pentru a putea avea un punct de pornire și pentru a putea progresa de acolo în acest uh, ordin de anchetă. Acum ascultăm punctul de vedere al uh, agenției, domnul Grimheden. Mulțumesc, domnule președinte. Salutări de la Viena. Aș vrea să fac o scurtă prezentare a avizului nostru și după aceea voi fi la dispoziția dumneavoastră. Încă de la început aș vrea să recunosc că, că este necesar un instrument transfrontalier pentru a asigura drepturile omului, accesul la justiție și așa mai departe, având în vedere Uniunea Europeană tot mai integrată. Dar pot să existe și incompatibilități în ceea ce privește procedurile judiciare între statele membre care riscă să încalce drepturile omului. Acest lucru este evident. Așa cum s-a spus, Parlamentul ne-a solicitat să elaborăm un aviz. Am primit solicitarea oficială în ianuarie și am livrat avizul pe 14 februarie. Documentul are aproape 15 pagini și conține cinci secțiuni care se referă la uh, drepturile fundamentale în legătură cu Ordinul European de Anchetă. Apoi vorbim despre implicațiile pentru un uh, proces corect, drepturile victimelor și dreptul la protecție sau protecția standard. Am răspuns uh, solicitării specifice pe care am primit-o și dacă este necesară o revizuire din partea statului de executare. În acest context se vorbește despre necesitatea introducerii unor motive de refuz uh, Apoi există și um, aspecte legate de drepturile omului, un motiv de refuz bazat pe drepturile fundamentale sau pe preocupări majore de drepturile fundamentale. Sigur, aceasta nu ar trebui să fie o, un proces regulat, dar ar trebui să fie ceva care garantează o siguranță. Este important să nu se creeze o ierarhie a drepturilor fundamentale. Nu trebuie ca unele să, drepturi să fie menționate, iar altele să fie lăsate deoparte, așa cum s-a întâmplat în uh, drafturile pe care le-am primit. De asemenea, propunem și câteva măsuri uh, asigurătorii, uh, câteva garanții pentru a promova încrederea și siguranța. Uh, se vorbește despre măsuri cu un grad uh, mic de mm, intruziune, se vorbește despre necesitatea clarității și certitudine juridice, despre cooperarea transfrontalieră, despre mm, obținerea unei a doua opinii juridice și așa mai departe. Vorbim și despre validarea obligatorie și despre necesitatea de a apela la sistemul judiciar în sensul restrâns al cuvântului. Vorbim de asemenea despre o evaluare bazată pe dovezi. Adică să nu stăm să așteptăm 5 ani să vedem cât de bine a funcționat legea. Din potrivă, vrem să avem o evaluare bazată pe dovezi încă de la bun început. Dacă instrumentul nu dă rezultatele scontate, dacă legislația nu dă rezultatele așteptate, atunci uh, acest lucru ar trebui să se vadă încă de la bun început. Aceasta ar spori încrederea pentru că s-ar baza pe dovezi științifice și ar uh, permite și luarea unor măsuri de urgență dacă este cazul. De asemenea, se vorbește despre evaluarea compatibilității procedurilor juridice și judiciare și despre verificarea garanțiilor în practică. Am face o verificare a riscurilor și beneficiilor legate de drepturile fundamentale să vedem dacă acestea sunt îmbunătățite. Cam așa, uh, cam aceste aspecte se regăsesc în acest document de 15 pagini. Acesta a fost un scurt rezumat. Și uh, Poate ar fi bine să răspund și la întrebarea domnului raportor Melo. Noi încercăm să echilibrăm necesitatea unui instrument transfrontalier care va contribui la sistemul de justiție. Să echilibrăm așadar cu garanțiile care asigură respectarea drepturilor fundamentale. Sperăm că avizul nostru aduce valoare adăugată și sperăm că apreciați obiectivitatea și independența noastră pentru că este totuși o voce în plus. Dacă îmi dați uh, voie, uh, am să v-am adus um, o imagine a unui raport pe care l-am produs uh, pentru Comisia Libe. Avem și o versiune electronică. Mulțumesc. Mulțumim pentru această publicitate. Și uh, acum uh, vom da cuvântul uh, deputaților care doresc să intervină. Domnul Albrecht, aveți cuvântul. Thank you also for the presentation. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitatului pentru prezentarea făcută. În primul rând, aș dori să spun ca observație generală că întotdeauna Uniunea Europeană uh, a putut uh, judeca mai ușor armonizarea transfrontalieră când e vorba de lucruri cum ar fi combaterea infracțiunilor sau cooperarea, pentru că lucrurile acolo sunt evidente în domeniul transfrontalier, dar când e vorba de armonizarea drepturilor fundamentale sau principiul statului de drept, uh, lucrurile nu mai sunt atât de clare. Nu e clar că sunt lucruri transfrontaliere care trebuie rezolvate la nivel european dar cred că acest, această situație devine din ce în ce mai evidentă. Avem acum cartea Drepturilor Omului și uh, se acceptă din ce în ce mai mult că lucrurile, uh, aceste lucruri sunt de competența instituțiilor europene. Deci cred că ar trebui, în general, Bine, vreau să spun că noi verzii uh, susținem ideea unui instrument pentru colectarea de uh, probe transfrontaliere și la nivel european pentru a facilita cooperarea în domeniul asistenței juridice uh, reciproce, lucru foarte important. Dar cred că <clears throat> exemplul mandatului de arestare european ne arată că nu prea există încredere reciprocă, nici măcar în rândurile cetățenilor în legătură cu aceste măsuri și ar trebui să ne dăm seama că e important ca uh, judecătorii să nu se transforme în niște mașinării care doar cooperează în cadrul unor proceduri care încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor lor. Ar fi o greșeală. Noi ar trebui să încercăm să stabilim unele reguli comune înainte de a încerca să ajungem la mai multă cooperare. Și uh, acestea fiind spuse, cred că ar trebui să avem o mai bună comunicare și cooperare în transmiterea de uh, date între autoritățile noastre uh, judecătorești prin contacte directe între aceste autorități, prin introducerea unor termene stricte și pentru a uniformiza acest instrument și ne asigura că măsurile eh, prevăzute în el se aplică, acest acest ordin european de anchetă ar trebui să dispună de un regulament. Și aș invita pe domnul Melo, eh, eventual, să nu facă o directivă, ci un regulament, ceea ce aduce la o bază comună care să ne permită să facem progrese și să fie mai bine acceptat de cetățeni de țările acest instrument. Cred că ar trebui de asemenea să există și niște motive pentru refuz, pentru că vorbim aici de proporționalitatea solicitărilor, vorbim de structura legată de o jurisdicție criminală, eh, mă scuzați, penală comună în Europa, dacă se poate accepta totul între statele membre sau dacă poate exista posibilitatea unui refuz. Și mai ales, după raportul dumneavoastră, trebuie să spunem că de asemenea trebuie să existe și posibilitatea eh, ca în ce privește drepturile fundamentale să existe o protecție egală acestora, echitabilă, mai ales uh, în conformitate cu uh, sentințele CEDO și cred că încă mai sunt multe de făcut până când vom ajunge la această situație, la niște standarde comune. Pentru moment dispunem de asta când e vorba de dreptul la informare. A fost raportul Zippel în acest sens dar eu cred că e important să includem acest lucru în abordarea noastră uh, privitoare la punerea în comun a uh, probelor. Mulțumesc și acum doamna Ladford. Mulțumesc, domnule președinte. Da, în general și în principiu susțin uh, aceste măsuri de recunoaștere reciprocă. Problema, desigur, după cum știm cu toții, e că în ultimii 10 ani uh, măsurile de anchetă uh, a transfrontaliere nu s-au bucurat uh, de același nivel ca și, cele, ca și măsurile legate de protecția drepturilor fundamentale. Există, deci, această lipsă de încredere din păcate, între cele 27 de state membre. Într-o lume ideală, desigur că n-am avea nevoie de o clauză de refuz pe, pe motivul drepturilor fundamentale, respectiv drepturilor fundamentale, pentru că am ști că toate cele 27 de state membre aplică pe deplin Convenția de la Strasbourg și uh, jurisprudența și Cartea Europeană a, Drepturilor Fundamentale, dar uh, din păcate nu ne aflăm într-o lume ideală. Cred că n a trebuit să uh, repetăm greșeala cu mandatul european de arestare, care are doar o, are o declarație de intenții în legătură cu modul în care fiecare respectă drepturile fundamentale. Eu cred că e justificat să uh, punem acolo uh, niște prevederi explicite care permit refuzul Uh, un ordine european de anchetă în împrejurările în care există o teamă justificată că executarea sa duce la încălcarea uh, unui drept fundamental a unei persoane sau unei terțe părți, am putea să spunem. Deci trebuie să facem o... Poate că mă refer la articolul 1.3 aici, facem o distinție sau cel puțin în modul în care Marea Britanie implementează acest uh, mandat european. Uh, partidul meu cu conservatorii la Parlamentul de la Westminster și mai ales în Camera lor zilor, în ce privește implementarea mandatului uh, de este european, a pus o clauză specifică conform căreia un judecător poate refuza acest mandat dacă drepturile fundamentale sunt încălcate. Iar eu nu am cunoștință, din păcate, spre frustrarea mea, uh, ca în uh, instanțele uh, cel puțin din Anglia, să fi fost justificată o asemenea atitudine. Poate în Scoția, nu știu. Sigur, e bine să spunem explicit că acest lucru este necesar. Poate că trebuie să există o clauză de caducitate aici, ca într-o zi să știm, într-o zi în care vom ști că nu mai este necesar, dar uh, uh, pentru a avea încrederea oamenilor e bine să avem așa ceva pentru o recunoaștere reciprocă. Da, da, președintele spune că mi-a expirat timpul. Sigur, ar trebui să mai examinăm și alte măsuri de salvgardare specifică. Uh, dacă nu există, da, poate principiul non bis in idem, Eh, de exemplu, sau nu știu dacă nu cumva se poate utiliza în cazul transferului unei persoane, potențial martor, dacă nu ar putea exista un mod de a eluda procedurile eh, de extradare, nu știu. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc acum, domnul Kirkhope. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat de faptul că doamna Ladford ne-a reamintit eh, din nou rolul important al uh, Camerei Lorzilor din uh, Regatul Unit. Măcar ei par să ia aceste lucruri în serios. Mm, mm, și cred că, din păcate, același lucru nu se întâmplă și în Camera Comunelor. Măcar bine că se întâmplă și ceva în Camera Lorzilor. Da, mă rog. Sigur că, din punct de vedere al Parlamentului European, există îngrijorări aici, în primul rând. Procedura de validare la un ordin european de anchetă, sigur, proporționalitatea și în ce privește garanțiile, mă refer la, conversa- la ce s-a discutat anterior în această după amiază. În primul rând, procedura de validare, uh, îngrijorările mele în legătură cu uh, statele membre uh, se referă la ce înseamnă o autoritate care emite un asemenea ordin. E vorba aici de materiale sensibile, ar trebui să avem mai multe garanții ca să ne asigurăm că și autoritatea de emitere și procedurile de validare sunt uh, absolut fără uh, niciun fel de... care nu stau sub semnul întrebării. Uh, când vorbim de un procuror, de judecător, să nu existe lacune. Nu știu cum vom putea rezolva acest lucru. Apoi proporționalitatea e vitală aici vor, eu cred că uh, vor apărea dificultăți nu doar în ce privește proporționalitatea infracțiunii între statele membre, mai ales, de exemplu, în uh, solicitarea de material de uh, ADN, dar și în proporționalitatea pedepselor pentru uh, infracțiunea anchetată. După cum am mai spus și cum s-a văzut și aici uh, în această după-amiază în legătură cu acordul SWIFT, e esențial ca Parlamentul nostru și alegătorii să fie asigurați că vor exista destule garanții Uh, care să le stea de dispoziție? Cine va face controlele? Și cum se pot evita încălcările uh, uh, regulilor? Și care vor fi măsurile de ca, măsurile de atac în cadrul în care se fac asemenea încălcări? Mulțumesc, domnul De Jung. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc agenției pentru raport. L-am citit cu foarte mare interes. Cred că uh, ele reprezintă un pas înainte când, dacă vor, e să vorbim de recunoaștere reciprocă. Uh, pe calea unor anchete mai eficiente, aș avea o întrebare uh, punctuală. Problemele legate de drepturile omului, dacă ele există și uh, ne fac să tragem concluzia că există motivele ca o cerere să fie refuzată, într-o atare situație, sau uh, haideți, aș putea reformula, uh, într-o atare situație ar putea apărea, într-o asemenea încât ar putea întotdeauna uh, să apară obiecțiuni legate de respectarea sau încălcarea drepturilor omului. Sigur, e totdeauna bine să luăm în considerare respectarea drepturilor omului, deși asta ar putea însemna câteodată uh, amânarea sau împiedicarea uh, anchetelor Oricum, e bine, sigur, ca în asemenea anchete să fie întotdeauna luate în considerare aspectul legat de respectarea drepturilor fundamentale. Apoi aș dori să spun că dacă avem un suspect, o uh, persoană aflată care face subiectul unei anchete și dacă vrem să știm exact care sunt faptele într-un, într-un caz, trebuie să fim atenți, sigur, la solicitarea originală. Cred că aici se poate uh, ivi un dezechilibru procedural. Mă întreb dacă aici lucrurile respectă principiul drepturilor egale pentru ambele părți. Uh, mai am o întrebare legată de dreptul la apărare. Dacă un inculpat dorește să ceară informații, dacă are nevoie de informații și le solicită, nu știu dacă am auzit nimic în legătură cu acest drept, cu, cu drepturile unui inculpat de a avea acces la informații. Dar oricum grupul meu are o poziție destul de critică față de această propunere. Eu cred că avem nevoie de mai multe garanții. Mulțumesc. Chairman, at first let me agree that we all have Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu toții asupra necesității de a se respecta drepturile fundamentale. Aș dori să dau un exemplu în această privință care cred că e important. Timp de mai mulți ani, acum câțiva ani, Eh, la nivel european s-a iscat un eh, scandal legat de firma Siemens, care în țara mea și în alte țări membre fusese acuzată de corupție. Eh, um, pentru că încercase să dea mită multor subiecti pentru a obține o mai mare colaborare. să obțină deci niște avantaje. După ani întregi, nu avem încă informații asupra schimburilor dintre țările membre uh, mm, informațiile au fost cerute de autoritățile din Grecia, dar și din alte țări, de pildă cele din Germania, autoritățile judiciare. Dacă vom reuși să punem în funcțiune acest directiv, acest regulament sau ce va fi el până la urmă, eu știu că uh, domnul Meiro este foarte este expert și poate să realizeze acest lucru. Cred că ar fi un lucru într-adevăr important să deținem la nivel european un asemenea instrument și să îl realizăm în scurt timp pentru că în asemenea situații uh, să putem da un răspuns uh, uh, cetățenilor europeni. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Crocetta. Și eu doresc să mulțumesc pentru acest aviz care ne permite să avem un cadru mai documentat decât înainte. Și eu mă număr printre cei care cred că uh, un ordin de anchetă european ar mări posibilitatea de colaborare în lupta împotriva criminalității. Însă consider că acest lucru trebuie făcut uh, pe baza unor certitudini și unor lucruri clare. Mecanismul care a fost propus după mine uh, încalcă drepturile omului în măsura în care uh, uh, încalcă diverse constituții naționale care nu permit ca anchetele să poată fi efectuate fără autorizarea prealabilă a unui judecător. De pildă, în legea italiană este imposibil ca un polițist să facă niște cercetări, de pildă să intercepteze convorbiri telefonice fără să aibă uh, o autorizație din partea procuraturii. Este imposibil. În multe state, însă, poliția poate să facă asemenea cercetări fără autorizația unui magistrat. Acum, uh, constituie o încălcare a Constituției, uh, deci a drepturilor fundamentale, să sustragem uh, un cetățean italian de sub autoritatea uh, procuraturii. În privința drepturilor constituționale ale cetățenilor și în privința drepturilor fundamentale, se intră în contradicție cu diverse constituții ale unor state membre. Cred că uh, felul în care a fost uh, conceput uh, Ordinul European de Anchetă Penală a fost cam pripit, mai degrabă rod al unui raport, ca să spun așa, de, de falsă solidaritate între state, mai degrabă decât rod al unei elaborări autentice. Așa cum este preconizat, Ordinul European de Anchetă ar putea funcționa doar într-un cadru în care se spune, odată stabilită această infracțiune, aceste proceduri și aceste mijloace de anchetă, intră în funcțiune Uh, automat un ordin european de anchetă. În schimb, aici ni se propune pentru orice tip de infracțiune, prin toate mijloacele, pentru orice tip de anchetă și nu se prevede o autorizație din partea statului executor. Mai mult, mecanismul prevăzut de uh, anumite Constituții uh, ar fi ilegal uh, deci, uh, referirea la autoritate națională care ar trebui să uh, aprobe aceste ordine, eu cred că noi trebuie să luăm în considerație uh, toate aceste aspecte pentru a asigura respectarea drepturilor cetățenilor într-un cadru de funcționare eficientă Eh, eh, mai sunt câteva lucruri esențiale. Ordinul trebuie să emane de la o eh, autoritate, de la un magistrat. Execuția lui nu trebuie să fie automată, ci ordinul trebuie să fie validat de un magistrat din țara executoare să fie posibil uh, recurgerea la un magistrat din țara executoare. Trebuie să existe reciprocitatea recunoașterii fracțiunii. Uh, dacă cerem, de pildă, să anchetăm uh, o țară, mm, emite un ordin, dar în țara executoare uh, infracțiunea respectivă nu este prevăzută, nu constituie infracțiune fapta respectivă, atunci cum poate fi anchetat un cetățean dacă, conform propriei legislații, nu a comis o infracțiune? Există numeroase aspecte care privesc, de pildă, sustragerea cetățeanului de la legislația propriei țări. Și închei Uh, față de uh, judecătorul uh, propriu. Ar fi o violare a drepturilor. Mulțumim, domnul Fos. Apoi vom reveni la reprezentantul agenției. Mulțumesc. S-au spus deja foarte multe lucruri, deci mă voi mulțumi să emit câteva idei. Deci, mi se pare că era mai bine să începem prin punctele comune la nivelul dreptului penal. E, pentru că uh, mergem în direcția uh, justă, dar ajungem uh, de-abia la sfârșit la armonizarea dreptului penal. Aș dori să mă refer la o chestiune specifică, care este protejarea datelor, tocmai pentru că uh, Agenția a vorbit despre o hotărâre din 2008 și toată chestiunea care privește transferul transfrontalier al datelor, mie mi se pare că uh, ar trebui uh, privit uh, cu mai multă atenție atât de agenție cât și de însărcinatul special protecția datelor. Am luat notă, deci văd eh, domnul Grimheden a luat și dânsul notă, îi voi eh, eh, da cuvântul, apoi domnului relator, domnului raportor meu. Dorește și reprezentantul Consiliului să ia cuvântul? Vă rog. A fost uh, foarte interesant, vă mulțumesc. Aș dori să fac un singur comentariu privitor la uh, o întrebare care s-a pus aici. S-a făcut referire, domnul de Jong, la nevoia de a motiva refuzul pe baza drepturilor fundamentale. Noi subliniem că e nevoie de uh, o clauză de, cauci, de, de caducitate. Există așa ceva în privința dreptului la azil. Uh, și trebuie să mm, avem niște garanții că nu se va uh, utiliza excesiv și că uh, drepturile fundamentale nu uh, vor fi uh, încălcate prin procese cu durată prea lungă. Vă mulțumesc. Dacă Consiliul dorește să se exprime. Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele Consiliului pot să spun doar că inițiativa statelor membre a fost discutată activ în uh, Consiliu. Suntem foarte recunoscători pentru opiniile exprimate. Uh, o parte din lucruri s-au discutat și în Consiliu, motivele de refuz, de pildă, inclusiv cele care au fost menționate aici uh, de pildă, uh, potențialul risc de încălcare a drepturilor fundamentale și aș sugera să revenim uh, la dezbatere în momentul când vom avea o poziție clară în uh, Consiliu. Evident, orice sugestie este utilă și scopul nostru este ca măcar în o serie din aceste prevederi să fie luate pe baza unei decizii politice și uh, până în iulie ar trebui să ajungem la un text final, e un, deci un proiect pe termen lung. Vă mulțumesc. Mulțumim reprezentantului Consiliului. Dacă nu mai sunt alte cereri, ne întoarcem la domnul Melo pentru a rezuma conținutul dezbaterii. Din toate motivele ilustrate aici, pare că uh, raportul uh, trebuie pus deoparte și să mai așteptăm uh, să avem informații. Am ascultat intervenția domnului Papa Nicolau care era de acord și eu, practic, împărtășesc aceste, aceste îngrijorări. Există în Europa celor 27, este neapărat necesar să se simplifice procedurile, procedurile care să permită o anchetă penală uh, și pe bază transfrontalieră, pentru că, evident, multe infracțiuni au uh, uh, un caracter transfrontalier participă la ele cetățeni din diverse state și e, ține de bunul simț simplificarea unor proceduri. De altă parte, asta nu exclude necesitatea de a fi precauți în privința salvgardării suveranității statelor și a respectării principiului re, cunoașterii reciproce uneori nu sunt destule dovezi într-o țară, sunt considerate suficiente. Unele fapte sunt considerate infracțiuni, în altă țară nu. Mai sunt și diferențe în privința puterilor judecătorești. Deci, în Anglia, în Portugalia, în Grecia, adunarea probelor de bază, proba bazată pe DNA, sunt foarte diferite acest lucru face să fie deosebit de dificilă adoptarea acestei directive. Uh, trebuie să mai spun că și acest aviz este destul de vag, nu uh, ilustrează o poziție foarte precisă. Și vă dau un exemplu. Se spune, considerând uh, posibilitatea uh, de a se opune un refuz pe baza drepturilor fundamentale, recunosc că această poziție trebuie precizată. Se spune aici că drepturile fundamentale pot fi uh, protejate în uh, cursul unei anchete penale. Da, e necesar, dar cum se poate face practic? Dificultatea este evidentă, de aceea insist că este o chestiune de principiu. Deci importanța pe care Uh, o acordă Europa uh, aceste chestiuni, uh, mm, totuși nu poate înainta pe acest drum fără o mai mare armonizare a dreptului penal fără a uh, ne amesteca, fără a interveni în uh, suveranitatea judecătorilor din diverse state. De pildă, un judecător portughez hotărăște că în uh, Malta trebuie să aibă loc o intervenție a poliției pentru că e în posesia unei probe în Malta sau în Grecia sau oriunde. Se va putea uh, constata că necesitatea de a strânge asemenea probe uh, depășește dimensiunea internă a unui stat și va fi nevoie de multă vreme. Cu siguranță urmează să mai am contacte cu raportorii din umbră și la timpul cuvenit vom prezenta o propunere de raport însă sarcina noastră nu e deloc ușoară. Vă mulțumesc!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 prin care mm, datele privitoare la terțe țări vor fi, vor fi actualizate constant. O să-i dau imediat cuvântul și pe urmă voi deschide dezbaterea. Doamna Fajon, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să le spun colegilor că voi profita de această ocazie să vorbesc slovenă. Mulțumesc! Sunt uh, foarte bucuroasă că comisia noastră a făcut uh, pași înainte în această procedură și astăzi putem discuta deja despre proiectul de raport pe care îl uh, elaborez. Am avut deja câteva reuniuni cu raportorii din umbră, dar și cu reprezentanții Consiliului și Comisiei. Și aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru cooperarea excelentă. Acest raport uh, are o natură destul de tehnică, însă con conține și câteva elemente politice cu o pondere foarte importantă și de aceea apreciez punctele dumneavoastră de vedere. Propunerea mea de raport nu conține foarte multe modificări la propunerea făcută de comisie. Comisia a introdus în propunerea sa un mecanism pentru crearea unei liste a documentelor de călătorie cu care cetățenii pot uh, trece uh, granițele externe ale Uniunii Europene. Până acum uh, exista o astfel de listă, dar neoficială și statele membre și statele terțe nu erau obligate să notifice modificările legate de recunoașterea sau nerecunoașterea noilor documente de călătorie. Odată cu această propunere a Comisiei Europene, cu condiția ca această propunere să fie aprobată de Parlament, situația se va schimba. Acum este esențial că această listă va fi obligatorie din punct de vedere juridic și va fi accesibilă pe internet. Mai există un alt lucru important pentru noi și anume că Comisia Europeană ne va informa cu privire la modificările propuse, ceea ce ne va permite să reacționăm la aceste modificări propuse. Dar în raportul meu există un element cheie pe care aș vrea să-l evidențiez. În propunerea sa, uh, Comisia spune că statele membre ar fi obligate să notifice documentele de călătorie pe care le recunosc și cele pe care nu. Dar Comisia nu clarifică și nu precizează ce se va întâmpla dacă o țară nu notifică această listă într-un uh, termen dat. Propunerea mea este următoarea. Dacă un stat membru nu își notifică poziția cu privire la un document de călătorie, înseamnă automat că statul membru respectiv recunoaște documentul de călătorie în cauză. Astfel, statele membre ar fi motivate să își precizeze clar poziția în timp util și, bineînțeles, aceasta ar facilita deplasarea cetățenilor din țări terțe în Uniunea Europeană. În trecut uh, am avut situații neplăcute datorate faptului că un astfel de mecanism de actualizare a listei documentelor de călătorie nu exista. De exemplu, era vorba despre uh, situații în care grănicerii dintr-un stat membru refuzau intrarea unor cetățeni din țări terțe pentru că pur și simplu nu cunoșteau documentele cu care se prezentau cetățenii respectivi sau alte țări din motive politice nu recunoșteau documentele de călătorie din anumite țări. Și am să vă dau și un exemplu, de exemplu documentele de călătorie din Kosovo. Nu cred că ar trebui să uh, intervenim uh, în deciziile suverane ale statelor membre, dacă recunosc sau nu un document de călătorie. Cel mai important este să existe un mecanism care să le permită statelor membre să își notifice modificările. Cred că este bine ca statele membre să aibă posibilitatea de a face schimb de informații cu privire la documentele pe care le recunosc sau nu. și acest lucru este valabil și în ceea ce privește propunerea Comisiei de a crea un comitet care să acționeze ca un fel de platformă pentru schimbul de informații. Pentru a evita situațiile neplăcute la graniță, aș vrea să fac uh, un apel la Comisie să finalizeze cât mai curând posibil o bază de date electronică care ar permite compararea vizuală a documentelor de călătorie. Acesta ar fi un instrument suplimentar pentru uh, agenții de la frontieră. Acest sistem nu există în practică. Există doar niște documente pe hârtie foarte voluminoase, dar uh, agenții de la frontieră nu au fotografii pe care să le poată accesa online. Am discutat cu Comisia Europeană și, din câte știu eu, uh, o astfel de bază de date electronică este un obiectiv pe termen lung. Așadar, va trebui să mai așteptăm un pic până să devină realitate. Aș vrea de asemenea să vă rog să transmiteți amendamentele până luni la ora 5 după amiază și sper că vom putea vota în comisie la începutul lunii aprilie. După întâlnirea de ieri, cu raportorii din umbră, nu mă aștept uh, la complicații. Încă o dată, salut propunerea comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fajon. Acum uh, vom da cuvântul deputaților. În primul rând, doamna Nedelceva, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportoarei și să o felicit pentru activitatea sa și pentru prezentarea exhaustivă pe care a făcut-o. Într-adevăr, ne-am întâlnit ieri cu toți raportorii din umbră și cred că întâlnirea noastră a fost destul de productivă. Trebuie să vă spun că nu avem uh, uh, mari puncte de divergență. A fost uh, o reuniune la care doar am obținut mai multe precizări și am putut să ne apărăm pozițiile în Parlamentul European. În ceea ce mă privește, am două semne de întrebare, dar acestea au primit uh, răspuns ieri ca urmare a întâlnirii noastre constructive. În primul rând, mă întrebam care va fi rolul Parlamentului European în această procedură. Însă doamna Fajon mi-a spus că intenționează să depună amendamente tehnice în baza noilor reguli de comitologie și ne vom asigura că Parlamentul va respecta aceste reguli. A doua mea întrebare se referea la posibilitățile de a eficientiza Uh, documentele de călătorie uh, de către personalul consular și de către personalul de la Serviciul de Relații Externe. Și mă întrebam uh, care ar fi posibilitatea ca Comisia Europeană să pună la dispoziția statelor membre o bază de date cu specimenele documentelor de călătorie. Așa cum spunea doamna raportor, acest lucru este prevăzut și va trebui să avem puțină răbdare, dar oricum ne bucurăm că se are în vedere această perspectivă. În ceea ce privește privește termenul uh, care va fi acordat statelor membre pentru a notifica către comisie recunoașterea sau nerecunoașterea acestor documente și odată uh, trecut acest termen recunoașterea automată, susțin punctul de vedere al raportoarei și îi mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea întâi să-i mulțumesc doamnei Faion pentru abordarea sa bazată pe cooperare și pentru că ne-a oferit atât de multe informații la întâlnirea de ieri. Îi mulțumesc de asemenea pentru ideile excelente pe care le-a propus la acest subiect. Cred că este o idee excelentă uh, să avem uh, o bază de date cu specimenele de documente disponibile, cu imagini ale documentelor de călătorie. Cred că este un instrument foarte util pentru ofițerii care trebuie să se ocupe de uh, cetățenii care trec granița în Uniunea Europeană. Cred că este o bază de date ce poate fi utilizată la nivel intern în Uniunea Europeană odată ce va fi adoptată. Eu am primit foarte multe plângeri din uh, țara mea în sensul că atunci când se fac modificări la documentele de identitate, de exemplu, am trecut uh, de la un model de carte de identitate la altul. Există probleme pentru că în unele țări acele modele nu sunt acceptate, chiar uh, și când vorbim despre deplasări în zona Schengen. De aceea este bine să avem acest lucru la granițele externe, dar și în interiorul Uniunii Europene vrem să le oferim garanții și certitudine cetățenilor europeni cum că documentele lor de călătorie și de identitate sunt valabile. În al doilea rând, susținem în totalitate ideea că o lună este un uh, timp suficient dacă state, ca statele membre să răspundă da sau nu, sau să dea un răspuns în ceea ce privește vizele. În principiu, dacă nu există complicații și dacă răspunsul este pozitiv, acest uh, termen limită este suficient. Dacă totuși există motive de refuz, atunci ar trebui să se dea o justificare detaliată. Acestea sunt ideile mele și oricum aș dori ca doamna raportor să țină seama de aceste observații. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, doamna Staroca. Yes, uh, thank you, Chairman, and uh, I also have to... Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, mă alătur colegilor mei care au felicitat-o pe Tania Fajon pentru activitatea sa. Am participat și eu la întâlnirea raportorilor din umbră, unde s-au clarificat foarte multe aspecte. Presupun că nu vor exista probleme cu amendamentele. am menționat uh, în document că persoanele care reprezintă 15% din populația Uniunii Europene, uh, oamenii din Letonia, au fost uh, omiși, au fost uitați. Aceasta este o situație foarte specială. Curtea Constituțională din Letonia a spus că oamenii care nu sunt cetățeni ai Letoniei și cei care nu sunt apatrizi și care au un statut special de foști cetățeni ai uh, fostei Uniuni Sovietice. Sper că amendamentul nostru care menționează această de categorie de cetățeni va fi luat în considerare, pentru că este ceva similar cu um, dispozițiile din regulamentul privind vizele. Este vorba de persoane care dețin documente emise de state membre ale Uniunii Europene, dar care nu sunt cetățeni ai niciunui stat. Aceasta este o categorie specială. sper că acești oameni nu vor fi lăsați deoparte. profit de faptul că această reuniune este prezidată de domnul López Aguilar și vreau să-i amintesc că, că avem intenția să organizăm o audiere cu privire la situația persoanelor care au acest statut special în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Now we might hear, if no further members are willing to take the floor, we might hear from the Commission. Dacă nimeni nu mai vrea să ia cuvântul, poate putem auzi ce are de spus reprezentantul Comisiei. Jan de Coister? Domnul Jan de Coister, dacă dorește să ia cuvântul. Yes, thank you, Mr. Chairman, and I can be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Din partea Comisiei vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru documentul pe care l-a pregătit pentru discuția de azi. Noi considerăm că amendamentele pe care le-a depus deja sunt acceptabile din punctul de vedere al Comisiei, mai ales uh, cel al treilea, care încearcă să elimine o uh, lacună juridică din sistemul actual, și anume ce se întâmplă dacă un stat membru nu ia nicio hotărâre de a recunoaște sau nu un anume document de călătorie. Așadar îi mulțumesc pentru asta și de poziția noastră va fi mult mai puternică la Consiliu. Pentru că acolo unele state membre poate că nu uh, ar fi de acord cu o soluție. În ce privește comentariile legate de persoanele, de apatrizii din sau non-cetățenii, cum se numesc ei în Letonia, aș, aș confirma că, conform uh, intenției inițiale în, în, uh, a Comisiei, se va face o adăugire pentru aceste persoane care nu uh, beneficiază de, de documente de călătorie pentru apatrizi, ci alt tip de documente. Iată, deci va fi această categorie specifică. Comisia nu are nicio problemă față de această propunere. Un ultim comentariu în această etapă. Da, baza de date electronică, sigur, cu uh, specimenele. Am spus deja la prima discuție că nu ne opunem alcătuirii unei asemenea baze de date cu toate specimenele de documente de călătorie, însă există nevoie urgentă de a remedia sistemul actual care nu funcționează bine. Și anume, aici preferăm să ținem, să menținem această măsură ca pe o perspectivă de viitor, sperăm că nu pe termen lung, dar nu, să nu o facem în viitorul apropiat, pentru că asta ar putea întârzia adoptarea acestui instrument care ar trebui făcut uh, pe termen scurt uh, pentru a elimina problemele existente. Probabil că va exista un amendament, uh, o modificare a preambulului, invitând Comisia să se gândească la întocmirea unei asemenea baze de date în propunerea noastră, foarte bine. Suntem de acord, dorim să facem o asemenea reflexie dar ar fi dificil să o acceptăm ca o uh, anticondiție pentru adoptarea acestui instrument. Mulțumesc. Thank you. And from the council, Mr. Mulțumesc din partea Consiliului. Domnul Sorghi dorește să intervină. Poftiți? Ah. Mulțumesc. Suntem de acord cu ceea ce au spus reprezentanții Comisiei. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Fayon pentru raportul schițat, ceea ce a fost inclus în acest raport. sunt lucruri discutate în grupurile de lucru la Consiliu și uh, grupul se va, uh, grupul de lucru se va întruni pentru a patra oară mâine pentru a discuta uh, ceea ce s-a propus astăzi aici. Propunerile doamnei Fayon uh, corespund în linii mari uh, pozițiilor statelor membre. Aproape toate propunerile uh, se bucură de un sprijin considerabil din partea Consiliului și în numele președinției trebuie să uh, in întâi să menționez faptul că propunerea privitoare la articolul 4, unde se sugerează că ă, dacă statele membre nu ă, notifică ă, Această propunere de la punctul 4 nu este uh, sprijinită de toate statele membre deocamdată. Acum lucrăm la o propunere similară cu speranța că vom obține un consens în privința ei. Mulțumim, asta este tot. Atunci îi dăm din nou cuvântul doamnei Tania Fayon pentru a trage concluziile. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru informațiile primite, eh, reprezentanților Consiliului și ai Comisiei. Doresc să mulțumesc și colegilor mei, raportorii din umbră. O poziție comună eh, pare să fie că avem nevoie de un asemenea mecanism în Uniune și mă bucur că inițiativa noastră urmează să fie adoptată și de Consiliu. Dacă statele membre nu își notifică o poziție discordantă, înseamnă că va fi automat adoptat și aș insista pe această necesitate acestei uh, prevederi. Avem nevoie de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare și aș dori să eh, cer eh, Comisiei să eh, reflecte la oportunitatea de a se alcătui o bază electronică de dată cu fotografii. Ar fi foarte uh, util. S-a menționat aici și existența unor pașapoarte falsificate. Uh, acum Comisia Europeană a uh, scos uh, acest paragraf din propunere și din informațiile mele s-a făcut așa pentru că uh, o asemenea listă nu ar reprezenta o valoare adăugată. Dar trebuie să mai reflectăm la consecințe, pentru că pe viitor gărzile de frontieră ar trebui să aibă o listă de pașapoarte falsificate și Asta va ajuta să fie recunoscute asemenea uh, pașapoarte. Uh, cu privire la comitologie, cum am spus și ieri, uh, sunt în cursul de pregătire unor amendamente necesare care se bazează pe principiile tratatului de la Lisabona. Dorim să evităm situațiile neplăcute Vom pregăti șapte amendamente și Parlamentul va avea posibilitatea să reacționeze la orice schimbare. Uh, uh, Comisia ne-a trimis uh, proiectul mm, modificărilor privitoare la recunoașterea documentelor de călătorie, deci se va ține seama de toate sugestiile și remarcile dumneavoastră și uh, vă mulțumesc pentru contribuția. Uh, și noi vă mulțumim pentru spiritul de deschidere cu care uh, încorporați conținutul discuțiilor noastre în materiale. Acum, termenul de, de depunere a amendamentelor a fost fixat pentru luni 21 martie la ora 5 după amiaza, iar votul va avea loc pe data de 12 aprilie. E, toată lumea e de acord, da? Înseamnă că suntem gata să mergem mai departe, să trecem la punctul următor. Mai avem de discut, mai avem și reuniunea coordonatorilor care este programată pentru ora 18. Uh, uh, și ne-a mai rămas un punct foarte interesant care se referă la un schimb de vederi, uh, primul schimb de vederi asupra armonizării dreptului penal în Uniunea Europeană. Știți că datorită importanței mereu sporite a uh, Mm, uh, domeniului justiției penale, ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, Comisia, coordonatorii libe au hotărât ca titlul raportului pregătit să uh, fie modificat o abordare europeană a uh, dreptului penal. Astăzi eh, vom avea un prim schimb de vederi și vom asculta raportul alcătuit de domnul De Jong, apoi vom auzi opinia Consiliului, a Comisiei și în, mm, vom deschide discuțiile. Domnul De Jong, eh, ca raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, m-aș fi vrut să nu menționați titlul, pentru că în agenda figurează încă sub titlul de armonizare a dreptului penal. Și acum coordonatorii au dreptul să utilizeze ce titlu doresc, dar am pus la dispoziția secretariatului o schiță a documentului pentru a facilita primul nostru schimb de vederi Sper că a fost uh, distribuit oricum. O să vă uh, fac o scurtă introducere în problemă. Uh, al doilea lucru, pentru mine ar fi important, interesant să știu dacă raportorii din umbră pentru acest raport sunt interesați să avem o primă întâlnire a Comitetului de Redactare pentru a discuta mai în detaliu unele probleme înainte de a redacta textul. În esență, scopul raportului este dreptul penal, procedural. Și dacă ne vom limita Eh, la eh, dreptul material, eh, vom putea supune acest lucru aprobării Parlamentului. Acesta este motivul. Trebuie să ne uităm și la natura mm, dreptului penal. De câte ori este supus aprobării politicienilor, apare o problemă. Trebuie să, ca politicienii să arate că sunt activi, că iau lucrurile serios în sistemul uh, juridic, dreptul penal este în general considerat ca o ultimă resursă. Uneori și magistrații au o problemă și uh, de multe ori se face sugestia că ar trebui modificat dreptul penal european. De multe ori avem de-a face cu chestiuni extrem de sensibile și e deosebit de sensibilă armonizarea. Trebuie să privim pe de-o parte legile europene, pe de altă parte efectele acestora și să menținem un echilibru în privința articolului 83 din Tratatul Uniunii, în 2009 s-au adoptat noi prevederi și, în esență, câteva din textele adoptate de Consiliu sunt foarte interesante, dar foarte complicat este aspectul procedural. Sper să avem uh, posibilitatea să le discutăm. Comisia se distanțează de concluzii, face o simplă declarație, deci e destul de complicat și sugerez să ținem totuși seama de aceste concluzii uh, ca o răspuns la ceea ce a făcut până acum Consiliul. pentru în rest a treia secțiune ar fi distinția între uh, legile europene și dreptul penal în general este uh, distinția dintre legi federale și legi statale. Am ajuns la concluzia studiind acest lucru că e destul de neclar și e greu de explicat într-o manieră comprehensibilă. Deci, dacă aveți nedumeriri, nu voi ezita să intru în, profunzimea problemelor. Trebuie să identificăm niște criterii a doua secțiune s-ar putea să fie și mai importantă, se referă la calitatea dreptului, pentru că în dreptul penal avem un număr de principii care, de care trebuie să se țină seama în mod explicit în momentul de față nu dispunem de un uh, Uh, sistem uh, al acestor principii care să constituie un cadru pentru noi propuneri din domeniul dreptului penal. Cred că ar fi mai bine ca Parlamentul să aibă un astfel de set de principiu. Oricum, experții academici au făcut deja foarte multe în această privință și am menționat deja în introducere. Există câteva principii ale Uniunii Europene care trebuie să fie luate întotdeauna în considerare atunci când discutăm despre dreptul penal. A treia secțiune a raportului ar fi dedicată aranjamentelor instituționale. Cred că este bine să ne punem de acord asupra principiilor, dar trebuie să existe și un sistem la nivelul instituțiilor Uniunii Europene care să aplice aceste principii. Nu știu să existe o abordare coordonată la nivelul Comisiei Europene în privința aspectelor uh, penale și de asemenea nu știu să existe un uh, mod în care statele membre să se fi pus de acord în Consiliu. Cred că nici în instituția noastră, nici în uh, comisia noastră nu avem ambiția și nici competența să discutăm despre toate propunerile de drept penal. Există foarte multe domenii de politică, mediu, interese financiare și multe altele. Oricum, calitatea dreptului este foarte importantă în uh, toate instituțiile și eu mă gândeam la serviciul juridic în această privință. Unele instituții spun că protejează coerența dreptului penal în sine și vă voi face și o analiză a modului în care această propunere se corelează cu principiile asupra cărora ne vom pune de acord. Deci este un uh, raport ambițios și dacă este adoptat va avea implicații destul de importante pentru modul în care ne desfășurăm activitatea. Dar oricum sunt interesat să aud și punctele de vedere ale celorlalți pentru că prezentarea generală a raportului conține câteva întrebări specifice care stimulează discuțiile. Mulțumesc, uh, domnule De Jong. Așa cum vă spuneam, voi da acum cuvântul deputaților care doresc să intervină. De asemenea, îi invit și pe reprezentanții instituțiilor reprezentate, Comisia și Consiliul, să intervină. Poate domnul Peter Sonca de la Consiliu ar dori să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros că această dezbatere are loc acum, pentru că discutăm uh, tot felul de propuneri legislative și inițiative în Consiliu și între Parlament și Consiliu în codecizie. Discutăm despre drept uh, material, dar și despre drept uh, procedural și de aceea cred că această inițiativă a domnului uh, De Jong este oportună pentru că um, era momentul potrivit să se elaboreze un raport pe această temă pentru a include în această dezbatere anumite domenii de politică, astfel încât să asigurăm consecvența instrumentelor adoptate. V-ați referit la liniile directoare ale Consiliului care au fost adoptate în 2009. Erau o serie de linii directoare uh, adoptate cu șapte ani înainte, în 2002, iar Consiliul respectă aceste linii directoare atunci când elaborează versiunea finală a documentelor uh, pe care le adoptă în Consiliu. Deci principiile, precum proporționalitatea sau uh, raportul ultim, uh, precum, uh, sau sancțiunile, au fost detaliate în liniile directoare. Acestea sunt luate în considerare și, în plus, respectăm și principiul fundamental și anume că nu trebuie să mergem dincolo de ce este necesar uh, la nivelul Uniunii pentru a reglementa anumite chestiuni. Așadar, lăsăm o libertate suficientă statelor membre să se ocupe de diferitele chestiuni cu respectarea principiului subsidiarității. Deci există un uh, echilibru pe care încercăm să-l respectăm de fiecare dată în fiecare propunere. Așadar, aceste linii directoare sunt o inspirație pentru Consiliu atunci când legiferăm. Sigur, acestea nu trebuie să se aplice doar Consiliului. Este necesar să existe o serie de principii comune și salut uh, ideea că Consiliul, Comisia și Parlamentul trebuie să stea la masa discuțiilor pentru a dezbate aceste idei. Probabil că vă amintiți că în cadrul programului uh, de la Stockholm uh, s-a spus că aceste linii directoare trebuie să fie aplicate în mod consecvent de cele trei instituții. Salutăm această idee și sperăm și ne așteptăm uh, ca Comisia să elaboreze propunerea anul acesta pentru a merge un pas mai departe. Între timp, ne ocupăm de politica penală, de dreptul penal aproape zi de zi, atunci când abordăm diverse domenii de politică, precum uh, infracționalitatea cibernetică sau traficul de ființe umane sau exploatarea sexuală a copilor. Discutăm uh, în fiecare zi aceste principii în uh, cadrul dialogului tripartit și cred că implementăm în mod consecvent aceste linii directoare în practică din 2002 încoace. Mulțumesc! Vă rog, avem uh, membrii care doresc să intervină. Uh, doamna Latford, domnul Vos, uh, Domnul Giacolino, în primul rând. Sarò brevissimo. Mulțumesc foarte pe scurt. Am auzit ce a avut de spus raportorul și reprezentantul Consiliului și e clar că inclusiv modificarea titlului acestui document cu o abordare față de dreptul penal, o abordare a Uniunii Europene, înseamnă, iată, o exprimare mai naturală a unei serii de orientări care au apărut recent de la tratatul de la Lisabona încoace, după cum uh, s-a uh, indicat și în programul de la Stockholm și e clar că dacă este o ramură a dreptului care e strict legată ca expresie, de expresia uh, suveranității naționale, uh, acesta era dreptul penal. Uh, Însă asta definiția europeană, caracterul transnațional al infracțiunilor în Europa, ă, spălarea de bani, traficul de droguri, traficul de ființe umane, iată ne impun această abordare și ă, regândirea unor orientări exprimate de Consiliu în 2002 2009. Eu consider că o abordare ă, importantă nu poate să fie desprinsă și de o evaluare mai în detaliu a formării celor care activează în domeniul justiției. Un drept material, ca cel reprezentat de dreptul penal, nu poate uh, uh, fi aplicată în practică decât dacă legăm de o formare adecvată a magistraților, a avocaților, pentru că de acolo se măsoară calitatea dreptului și aplicării acestuia. De aceea voi acorda o atenție deosebită procesul dinamic al acestui dosar, pentru că consider că acum, uh, mai mult ca oricând, e necesar o abordare care poate să evalueze aplicarea în practică a dreptului penal în toate statele membre, sigur, cu ajutorul uh, voinței Consiliului de a face progrese cu acest dosar care este deosebit de important, mai ales în această delicată fază din punct de vedere istoric, dar și politic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacolino, și acum doamnul Ladford. Very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Puteți să-mi spuneți și Sarah. Cred că este un exercițiu foarte util și vă mărturisesc că fără acest raport din proprie inițiativă nu cred că m-aș fi împiedicat prea mult de concluziile Consiliului cu privire la dispozițiile model uh, referitoare la dreptul uh, penal. Deci mă bucur că există acest raport. Cred că trebuie să avem mare grijă atunci când uh, adoptăm legislație cu privire la drept penal, material sau procedural și de aceea salut ideile pe care le propune domnul De Jong spune că ar trebui să existe o unitate de consiliere um, situată la nivelul serviciului juridic um, care să ne ajute să îmbunătățim calitatea legislației. Această chestiune a fost deja menționată de mai multe ori în comisie. Se vorbește despre un sprijin al raportorului. Cunosc această chestiune. Uneori uh, politicienii sunt amatori uh, în unele domenii. Unii colegi sunt, uh, au pregătire de juriști, alții nu. Dar în calitate de legiuitori, cred că mm, suntem datori față de noi înșine și față de cetățenii noștri să elaborăm acte normative cât mai precise și cât mai bine redactate. Și trebuie să elaborăm uh, legi care respectă principiile subsidiarității și proporționalității și uh, principiul valorii adăugate. Trebuie să fim foarte atenți atunci când adoptăm acte normative europene în domeniul penal. De aceea salut uh, faptul că domnul Țonca s-a referit la aceste aspecte. Dumnealui a făcut uh, o uh, distincție între activitățile comisiei în acest domeniu și ideea uh, unui dialog tripartit între instituții. Parlamentul ar putea cu siguranță să beneficieze de dispozițiile model care se regăsesc în concluziile Consiliului. Cred că cu cât acționăm mai mult într-un uh, cadru agreat și adecvat în privința dreptului penal, cu atât mai bună va fi calitatea legislației pe care o adoptăm. Uh, Domnul Țonca ne-a ajutat uh, foarte mult uh, atunci când am discutat anul trecut despre directiva privind uh, interpretarea. Apreciez foarte mult abordarea dumnealui. Aici am o copie a proiectului de concluzie ale Consiliului în care se anunța că Comisia intenționează să emită o declarație care va fi inclusă în, proiectul, în procesul verbal. Trebuie să verific ce spunea acea declarație. Cred că e destul de interesantă. Acest raport promite să fie util și eu voi face tot posibilul să mă implic. Voi lucra cu domnul De Jong la acest raport. Așa cum spuneam, este bine să avem disciplină în domeniul penal. Nu putem să ne pripim uh, atunci când adoptăm legislație în domeniul penal. Trebuie să fim cât mai meticuloși posibil. Și sunt convinsă că acest raport ne va îndruma în direcția cea bună. Domnul Vos. Ähm, ich möchte mich zunächst einmal bedanken. Mulțumesc. Aș vrea să îi mulțumesc în primul rând domnului De Jong pentru că are o abordare atât de atentă, atât de grijulie. Cred că ar trebui să avem o abordare ambițioasă, dar după ce am ascultat-o pe Sara, cred că trebuie să ținem seama și de ceea ce a spus uh, dumnea ei. Uh, Dreptul național penal s-a dezvoltat de-a lungul a mulți ani și fiecare sistem de drept penal are propriul său specific și va trebui să ne gândim și la aceste aspecte. Și pe de altă parte trebuie să progresăm în acest domeniu. Uh, absorb idei provenite din alte sisteme oriși, oricum. Deci oricum sistemele se modifică pentru că nu există în izolare. Există cazuri în care legea noastră ia idei provenite din alte sisteme de drept, dar eu cred că o forțare a lucrurilor ar fi nenecesară, dar uh, mai ales uh, ar fi uh, contraproductivă și ar întâmpina rezistență, inclusiv în cazul unor reforme necesare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dacă reprezentantul președinției maghiare dorește să adauge ceva, vă rog. Mr. Chairman, just to repeat... Mulțumesc, domnule președinte, doresc doar să repet ce am mai spus. Uh, e binevenită această primă discuție, e o idee foarte bună uh, ca aceste principii să fie uh, introduse într-un, politic, într-un document politic și de către Consiliu și de către Parlament și eventual și de către Comisie, să, fie, să aibă un caracter interinstituțional și sugerăm să organizăm o întâlnire Uh, uh, informală în ce sens. Mulțumesc. C'è anche un intervento della... Dacă reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul, reprezentanta, mulțumesc foarte pe scurt. Uh, spun și eu, uh, uh, după cum s-a spus aici, Comisia e, crede că e un uh, aspect important, pentru că acest domeniu s-a schimbat după Lisabona, sunt discuții înflăcărate în Consiliu și în Parlament despre instrumentele individuale, e timpul să avem o abordare mai orizontală, să încercăm să creăm un cadru pentru a adopta legi în viitor. Nu pot asigura de semnă că și Comisia ia foarte în serios nevoia asta de mai multă claritate avem un uh, grup uh, interservicii care se întâlnește în mod constant, în care se discută orice propunere care ar putea conține mai multe prevederi în acest sens, pentru că DG Justice, de la înființarea sa, a înființat o unitate care se ocupă de dreptul penal și politicile pentru dreptul penal, așa că, iată, Comisia uh, face tot ce poate la nivel instituțional pentru mai multă coerență și suntem și noi interesați în a lucra cu celelalte instituții pentru o mai bună legislație și pe viitor, adoptarea mai bună a legislației și pe viitor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum uh, are cuvântul raportorul de Young uh, pentru a trage concluziile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, cred că, în general, interesul exprimat aici de către colegi și de către Comisie și Consiliu este grăitor, e promițător, dar de asemenea cred că suntem de acord că trebuie să, trebuie să avem o altă întâlnire până la începe să redactăm textul raportului. Mă voi asigura că vom organiza o astfel de întâlnire. Voi contacta și Consiliul și Comisia, desigur. Acum, pe fond, cred că ar fi doar o, o singură diferență uh, propusă aici față de ce m-am gândit eu, domnul Fost a vorbit de uh, dreptul procedural, eu n-am o problemă cu asta. Dar un, a existat un raport în 2007, deci în fosta legislatură și dacă n-are nimeni nimic de obiectat, sunt convins că putem include unele din principiile menționate de domnul Fos pentru că extinde proiectul, dar dacă lumea consideră că așa e bine de făcut, eu mă voi conforma. și atunci am ajunge la un consens încă și mai larg. Mulțumesc. Președintele, foarte bine și cu uh, această intervenție din partea raportorului. A, ah, deși, iată, cineva mai dorit să ia cuvântul, dar doamna Ladford, un comentariu scurt. M-am văzut pe site-ul BBC că pe când discutam noi despre lipsurile uh, Europol, Uh, ca un câine de pază al datelor, domnul Wainwright se afla în Haga la o conferință de presă despre închiderea ce, cele, cele mai mari rețele pedofilice de pe internet uh, descoperite până acum. Deci, uh, iată, era vorba despre aproximativ mai mult de 600 de suspecți identificați. Deci, iată, totuși, că făcea treaba ca președinte Europol. Dar, iată, ăsta este un exemplu de cooperare transfrontalieră în domeniul uh, dreptului penal. Iată o informație de ultim moment în legătură cu activitățile domnului Wainwright din această după-amiază. Prendem atul de questo. Președintele, mulțumesc. Și acum putem să încheiem reuniunea. Ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9 și va exista o primă întâlnire cu uh, ușile închise cu doamna comisar Malmström. Vă mulțumesc. Uh, rămânem aici cu coordonatorii și uh, reluăm întâlnirea coordonatorilor peste câteva minute.